Colleagues. Stimați colegi, înainte de a începe, doamna Lichtenberg uh, m-a rugat să votăm întâi raportul privind achizițiile publice, deoarece dumneai trebuie să meargă la o altă comisie. Deci am fost de acord să votăm întâi punctul acesta, după care restul uh, așa cum e pe ordinea de zi. Acum, deciziile adoptate de coordonatori, dacă îmi permiteți să vi le prezint pe scurt. Am auzit o prezentare din partea domnilor Muțaco și Ertog în legătură cu TNT, în legătură cu amendamentele. Ei sprijină ideea de a avea un număr limitat de amendamente pe baza unor criterii obiective, concentrându-ne pe o plusvaloare europeană. Acum, numirea de raportori. Coordonatorii vor da puncte suplimentare grupurilor la următoarele reuniuni, deci un punct care va fi discutat la următoarea reuniune a coordonatorilor și referitor la cele trei rapoarte, propunerea de regulament privind inspecțiile tehnice pp ul va avea un raportor la al doilea raport, inspecțiile pe marginea șoselelor și inspecțiile tehnice, socialiștii și ALDE se va ocupa de cel de-al treilea raport, propunerea directivă care să modifice actuala directivă privind documentele de înmatriculare pentru autovehicule. Raportorul, de asemenea, a recomandat implementarea directivei 59 din 2003 privind instruirea periodică a șoferilor. Același lucru e valabil și pentru comunicarea privind implementarea unei taxe electronice europene și nu se va face nimic în ceea ce privește acordul cu elvețienii privind programele satelitare. De asemenea, nici în ceea ce privește cardografierea fundului uh, mărilor, nici nu se va face nimic. Iar în ceea ce privește moțiunea de rezoluție PSL Vestris privind regula 120, nici aici nu se va face nimic. Dat fiind că noi credem că această rezoluție ar trebui tratată în cadrul raportului privind uh, transportul urban durabil. În ceea ce privește anul 2013, s-au cerut delegații în uh, SUA și nord-vestul, uh, nord-estul Angliei, celelalte vizite Polonia și regiunea portoară germano-poloneză. Aici și PP-ul și Verzi vor să se facă o delegație și o altă propunere e să, se, să mergem în Sardinia. Liberalii au propus asta. Referitor la audiere acum, datele acestora. Vă voi da datele pentru a ști să anulați cu o zi înainte, cum faceți de obicei, v-am mai spus eu asta. Deci vizita în SUA, 11 februarie, nord-estul Angliei, 21 aprilie, Polonia și Germania 15 iulie și Sardinia ultima vizită în săptămâna turcoaz care începe pe 28 octombrie. Referitor la audiere acum. Decizia biroului a fost ca fiecare comisie să spună ce audier vrea să facă cu 12 luni înainte ceea ce i-a cam mirat pe președinții de la conferința președinților. În orice caz, <laughs> acum va trebui să luăm această decizie cam uh, nebunească, deci noi trebuie să știm dinainte ce audieri vom face. Nu-i deloc ușor. Coordonatorii au uh, luat o hotărâre privind organizarea șase audieri. Asta nu înseamnă că vom rămâne doar cu șase audieri. Uh, una privind cel de-al patrulea pachet feroviar, a doua privind uh, circumstanțele extraordinare în sectorul aviatic. E un follow-up la criza legată de erupția vulcanului islandez. Deci ce se va întâmpla dacă vom avea o altă erupție de, ca cea din Islanda? La al treilea rând, implementarea directivei privind serviciile poștale, uh, camioane și și îmbunătățirea căilor navigabile interne. Calendarul rănilor Comisiei TRAN a fost adoptat, va fost distribuit. Va trebui să lucrăm și joia, nu avem cum să renunțăm la fiecare joi, deci o dată sau de două ori va trebui să ne întâlnim și joia. E o parte a înțelegerii cu celelalte comisii. Vreau să vă spun de asemenea că pe 9 octombrie, după amiaza, uh, anulăm reuniunea care apare în calendar. Reuniunea comisiei din octombrie. A, e marți după amiaza. Deci, reuniunea de marți după amiaza din luna octombrie, deci următoarea noastră ședință e anulată. Și nota informativă va a fost uh, distribuită. Secretariatul vă va transmite informații în legătură cu posibilitatea de a cere întocmirea unui studiu suplimentar privind bugetul pe 2012. Mai avem niște bani, deci mai avem încă posibilitatea de a elabora studii și dacă grupurile politice au idei în acest sens, acestea sunt binevenite. Aveți întrebări în legătură cu ce v-am spus? În orice caz, vă vom, uh, vă vom uh, da calendarul cu reuniunile din 2013 cât mai repede cu putință. Bine, vă mulțumesc acum și trecem la vot. Primul, aveți cu toții cartelele de vot. Cineva și-a uitat cartonașul, cartela de vot? Domnul Vanchi. Domnul Alcadraui. Domnul Alcadraui nu-și poate găsi cartela de vot, deoarece are un portofel plin cu bagnote de 50 de euro. Din câte văd eu, da, prea multe bagnote. Doamna Alcadrei nu are cartela de vot. Ei, de fapt, e singur fără cartela asta. Can we do a... Bine, haideți să verificăm în electronic dacă sistemul funcționează, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Văd că de la niciun grup nu a votat nimeni în plus. Deocamdată domnii Alcadrăui și banchii nu au cartela de vot. Vom ține cont de dumneavoastră. Deci vă rog să ne arătați de fiecare dată intenția de vot. Începem cu raportul doamnei Lichtenberger, deci era ultimul de pe lista de vot obișnuită. Proiect de aviz privind propunerea de directivă a Parlamentului și a Consiliului în domeniul achizițiilor publice. Sunteți gata? Amendamentul 1 din partea raportorului. Pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 43 al domnului Zile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog, electronic amendamentul 45. S-a deschis votul. As everybody voted? A votat toată lumea? It's one plus one against Mr. Banky. yeah. Domnule Banky, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru. A, trecem la 11. 8, 9 și 10 caduce. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, pentru împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, vom verifica amendamentul 12, s-a deschis votul. Has everybody voted? Ați votat cu toții? Domnule Banchi, împotrivă votați. Bine. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 63 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Șaizeci și șase pentru, împotrivă, abțineri, respins. Șaptesprezece pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22, 23 și 24 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71, e o adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73. O adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica prin vot electronic compromisul A. S-a deschis votul. A votat toată lumea. 1 plus 1 minus. S-a închis. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67. E un compromis cu vot pe părți. Trei părți. Prima parte tot textul fără cuvintele costuri de producție și impact social. Cea de-a doua parte production cost și cea de-a treia parte în social impact cost. Prima parte, deci eu sper să ajungem la un compromis. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica prima parte, s-a deschis votul. Un vot pentru unul împotriva, a votat toată lumea, s-a închis votul. A, respins. Un vot foarte strâns. Întreg compromisul e respins, deci nu mai trebuie să votăm 7, 7, 7, 6. Trecem la 7... 77, mm. mă scuzați, al domnului Zile pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. 77. S-a deschis votul. Un vot pentru, unul împotrivă. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Nu așa ușor, dar respins. Trecem la 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, se respinge, mă scuzați. 78 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 27 nu e supus la vot. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, următorul, la articolul 69, alineatul 2. 32 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom verifica electronic. Cred că e respinsă. Mai bine verificăm. S-a deschis votul. No, it's 32. Article 69, paragraph 2, amendment. Acum amendamentul 32, deci de la articolul 69, alineatul 2. Deschidem votul. A votat toată lumea. O persoană votează pentru, una împotrivă, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la 33. Pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica? 33 s-a deschis votul. Un vot pentru, unul împotriva, a votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 90, vot pe părți, două părți. Prima parte, fără cuvintele, however, none of the special of the contract. S-a deschis votul la prima parte. Pentru, uh, mă scuzați, votăm cu mâna. Împotriva, abține, respins. Nu mai votăm aici. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă și cea a doua parte. Amendamentul 35 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica. 37. S-a deschis votul. Ați votat cu toții, s-a închis votul. Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 și 95 și 47 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și 98 mergea cu ele de 39, 95, 47, 98, 96 acum pentru, împotrivă, abține respins, 97 pentru, împotrivă, abține respins, 99 pentru, împotrivă, abțineri respins, 100 pentru, împotrivă, abține respins, 101 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 103 și 67 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum. S-a deschis votul. Două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă 36 4, pentru 4 împotrivă. Felicitări colegei noastre, doamnei Lichtenberger. Foarte bine, dragi colegi. Luăm o scurtă pauză. Thank you. Suddenly realised my tea bag was in my pocket. yeah, yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. Dragi colegi, colegem, uh, continuăm. Mi-am dat seama că am pliculețul de ce ai aici în buzunar, să fiu gata când vin cei cu apa caldă. Urmează raportul A, mai avem un raport al doamnei Lichtenberger. Îmi pare rău, Eva. Da, ultimul raport era tot altul. Amendamentul 2. <laughs> See what I mean, Michael? <laughs> Amendment 2. Amendamentul 2. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Verificăm la 2. Votul s-a deschis. Cred că s-a adoptat, dar verificăm totuși. Toată lumea a votat. Sunteți siguri, siguri, siguri? It's closed. One minus, one plus. Votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Știi bine, Michael, că ceaiul este o prioritate absolută pentru britanici de dimineață. Amendamentul 40 pentru... Împotriva abțineri se adoptă. 54 nu e traduc. Deci îl votăm pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 54. Votul s-a deschis. 1 plus 1 minus. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 4 al raportorului pentru, împotriva, o luăm de la capăt. Socialiștii, vă rog să votați. Amendamentul 4 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. Vreți să verificăm la 41? Votul s-a deschis. Toată lumea a votat? Cu cele două voturi suplimentare, votul s-a închis. Se adoptă 42 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 43 pentru, împotriva, abțineri. Adoptat 44 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am fi putut să votăm în bloc, dragi colegi. 48 cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 10 pentru, Împotrivă, abțineri adoptat. 11 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, Împotrivă, abțineri adoptat. 13 pentru, Împotrivă, abțineri adoptat. 50 pentru, Împotrivă, abțineri se Verificăm la 50, vă rog, votul s-a deschis. Votul în plus. Toată lumea a votat și este respins. 51. Doamna Meissner, pentru împotriva, abțineri se adoptă. 52. Pentru împotriva. Verificăm 52. Votul s-a deschis. 1 plus și 1 în minus. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Și se adoptă 53 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotriva. Abțineri adoptat. 16 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 20, 21 în bloc, votăm pentru acestea, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul C, vot pe părți în trei părți, partea întâi. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Acum trecem la amendamentul 56, domnul Zile, pentru împotriva, abțineri, respins. 24 pentru 25, 25 pentru împotriva abțineri adoptat 26 pentru trecem la 29, celelalte fiind retrase. Articol 79, aliniatul 2, amendamentul 29, așadar cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru împotrivă se adoptă 32 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 35, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 62 pentru, 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă pentru, împotriva Am făcut deja 36. 62 și 63 împreună. Ca și 64 și 65 e cam greu cu foile astea. Așadar, împreună acestea pentru împotriva abțineri. Verificăm. Deci, de la 62 până la 65, votul s-a deschis. 1 plus 1 minus. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, respins. 1. Pentru, împotriva abțineri, adoptat și 38 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot final, votul s-a deschis. Adăugăm două voturi în plus, toată lumea a votat. Votul s-a închis și se adoptă 37 la 4. Felicitări, doamnă Lichtenberg. 38 la 3, mă scuzați, spune domnul președinte. Now can I go on to Mr. Bach's report? Yes. Right. Now, uh, colleagues, this is a long vote. I do appreciate that halfway through limbs will get tired, but it does... Știu că e obositor, dar vă rog să votați și chiar să votați clasic cu mâna ridicată. Maraton, pentru că avem raportul domnului Bach, amendamentul 15 un lingvistic, care vizează versiunea germană, dar și engleză. Și începem cu amendamentul domnului Coza, 16. Pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 17 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 18 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 19 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 20 pentru, Împotrivă? abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul numărul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În sfârșit se acceptă un compromis ca și compromis. Trecem atunci la 28 al domnului Taylor Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 28. Vă rog frumos, am deschis votul. 1 plus 1 minus. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Se adoptă. 29. Taylor. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 34 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotriva abțineri. Respins. 37. Pentru. Împotriva abțineri. Verificăm. 37. Votul s-a deschis. Avem persoană care și-a găsit cartela de vot. Avem un vot în plus, așadar, toată lumea a votat, votul s-a închis și e respins acest amendament. 38 Danelis pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ne ducem direct la 40. Domnul Riche. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua de la 43, pentru că prima parte acoperită de compromis, domnei Savisar Thomas, pentru împotrivă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 61. Votul s-a deschis. Vot în plus. Votul s-a închis. Se adoptă 63 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Comisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 79. Uh, Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 80. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 102. Pentru. Împotriva abțineri se respinge 81. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 81 a fost adoptat. Deci 102 cade și trecem deci la 82 al domnului Koch. Pentru împotrivă abține se adoptă. 83. Modificare lingvistică. Amendment to change something from DG trend to DG. Avem nevoie de un amendament pentru a face această modificare atât de semnificativă. DG MOVE în loc de DG TREN. Votăm amendamentul, dar să știți că trebuie să facem această modificare. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Pentru împotriva abțineri, se respinge. 88 pentru împotriva, abțineri, respins. Acum, mergem la compromisul 5 pentru împotriva, abțineri, adoptat. 99 pentru împotriva, abțineri, adoptat. 116 devine caduc, ca și 117 și ca și 140 trecem la 100. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. O doi. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. O trei. caduc. Prima parte. Dar trebuie să votăm partea a doua. Ah, greu. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, o luăm de la capăt la cu 105 pentru, mulțumesc, împotriva, abțineri, se adoptă. 106. Tot o modificare de ordin lingvistic. Votăm la 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107. 107 votăm. Am votat 106 și acum votăm 107. adăugire. Foarte bine. 107 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 109 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 111 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 112, amendament oral. Obiecțiuni? Se pare că nu. Foarte bine, votăm așa cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. O 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 121, 22 și 24 împreună. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotriva, abțineri, respins. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 141 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru. Împotriva abțineri respins. 144 și 45 identice. Le votăm împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Pentru împotriva abțineri se respinge 147 pentru Verificăm totuși la 146. Să deschizi votul. Toată lumea a votat. Adăugăm un vot. Votul s-a închis. Se adoptă. Bine că am verificat. 147 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 148 cade 149 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul numărul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotriva, abțineri, respins. 154 adăugire la compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 156, tot o adăugire la compromisul 7 cu amendament oral. Obiecțiuni la amendamentul oral. Domnul Alcadroi, da, obiecțiune din partea noastră. Da, se pare că este o obiecțiune, deci nu poate fi adoptat așa, așa, dar că votăm numai adăugirea. Pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. În împotrivă, votul s-a deschis, votul s-a închis, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 159 al doamnei Țicău. Pentru, împotrivă, abțineri, respins, dar verificăm la 159. Votul plus pentru domnul Alcadraui. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167. Adăugire. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 169. Tot adăugire. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176. Pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă, 172, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 177 și 178 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 180 Domnul Taylor, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 184 doamna Senalova pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 185 adăugire pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 186 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 193 pentru împotriva abțineri se adoptă. 194 adăugire pentru împotriva abțineri respins. cred că trebuie să verificăm la 194. Votul s-a deschis. Vot în plus, votul domnul Alcadraui. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Respins. În sfârșit. 195 pentru. Potriva. Abțineri. Respins. 196 pentru împotriva, abțineri, adoptat. 122, compromisul 11, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Stați să dau și pagina. la Sender, 204 pentru, împotriva, abțineri, respins. 206, amendament oral. Obiecțiuni? Nu. Cu amendament oral pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 și 219 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și 217 acum, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 218 pentru, împreună, împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 229, vot pe părți, Partea întâia cade pentru că am adoptat compromisul. Partea a doua o votăm pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 225 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 226 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 227 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 229 adăugire pentru, împotrivă, abțineri respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 232. Adăugire pentru, împotrivă, abțineri, respins. 233. Adăugire pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ducitate. 4. Domnul Koch pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. trei acum. Doamna Savisar, pentru împotriva abțineri, adoptat. Cinci. Trei, cinci, șase, identice le votăm împreună. Am votat deja, de fapt, șapte acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 12, vă rog, votul s-a deschis. Mm, toată lumea a votat, votul s-a închis, se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri. La fel se adoptă 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum mergem la IMCO. Aliatul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru împotriva abțineri Verificăm, vă rog, la aliniatul 2. Votul s-a deschis. Votul plus, numărăm. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se respinge. Aliniatul 3 pentru. Potriva abțineri, respins. Aliniatul 5. 4. Numai ultima propoziție restul mergând pe compromisul 2. Deci ultima propoziție, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri respins. 13 pentru, împotriva, abțineri respins. 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri respins. 18 pentru, împotriva, abțineri respins. 21 pentru, potrivă, abțineri, adoptat. Care o fi următorul? 26, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule Bach, înainte de vot final? să-mi pun și eu uh, căștile. Uh, mă întreb uh, următorul lucru, pentru că am votat toate și am adoptat toate amendamentele care discută problemele și dificultățile de traducere, mă întreb de ce nu am început cu numărul 15. Okay. We can go back and vote on 50 then. Atunci uh, să trecem înapoi la 15. Uh, uh, într-adevăr era o confuzie. Este un amenament pur lingvistic sau nu? It's on the first page. Deci, amenamentul 15 pe prima pagină. Aici se punea întrebarea dacă într-adevăr este un uh, amendament lingvistic sau nu. Cine e pentru, împotriva, abține, se adoptă. Bun, l-am executat și pe ăsta. Și acum votul final, votul e deschis. Domnul El Cadrau este un vot în plus. A votat toată lumea. Votul e închis. Și 43 42 pentru o abținere, nimeni împotrivă. Domnule Bach, felicitări! Și acum trecem la cadrul financiar multianual. Mai schimbăm niște acte, mai schimbăm niște liste, spune președintele. vă rog să vă reîncărcați bateriile pentru ridicarea brațelor la următorul vot. Amendamentul 2, doamna Ayala Sender. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3, Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 5. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Numărul 6. Doamna Țicău. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Numărul 7. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Numărul 8 ca adăugare cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, vot electronic deschis pentru amendamentul 9. Un minus pentru domnul El Cadraui. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. Amenamentul 10 cade. Amenamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Numărul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la 15 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 15, votul e deschis. Calculăm un vot în minus pentru domnul Cadravi. Vot închis acum. Și se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 este adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 cu un amendament oral. Sunt obiecții la amendamentul oral? Nu, nu este cazul. Atunci, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 o adăugire. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, doamna Țicău, vot pe părți. Prima parte până la That Some Shall National Allocations și a doua parte care începe cu In No Circumstances. Cine pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 a fost retras. 22. Doamna Meissner pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Doamna Duran pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32, un vot pe părți cu prima parte care a fost retrasă, deci practic nu mai avem o primă parte, deci nu mai este nici vot pe părți. Deci, a doua parte a ceea ce a fost cândva un vot pe părți, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum vot final cu privire la aviz. Cine se deschide votul electronic? și mai ținem cont și de votul domnului El Hadraui. Vot închis acum. Se adoptă cu 36 pentru 1 împotrivă și 5 abțineri. Trecem mai departe la raportul Grispec. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, 32 și 34, 33 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Deci verificăm 33-ul și votul este deschis. A votat toată lumea. Calculăm un vot în minus, vot închis. Se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru. Deschid votul pe amendamentul 35 pentru verificare. A votat toată lumea? Plus încă una de la domnul Cadraui. Închid votul și iată, se adoptă. Nu, mai avem un vot în plus. Nu e paritate. Nu cade. Amendamentul 36. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 36. Văd că obosim. Și calculăm un vot în plus pentru domnul Hadraui. A votat toată lumea. Închid votul atunci. Și se respinge. 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva, verificăm. Amendamentul 38 al doamnei Durant, votul e deschis. Plus încă un vot din partea domnului El Hadraue. A votat toată lumea? Atunci închid votul și se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot deschis pentru amendamentul 39 și mai numărăm încă unul în plus pentru domnule Hadraui. A votat toată lumea? Vot închis acum se adoptă cu aceleași cifre. Amendamentul 40, cine pentru? Numai puțin să se, aduce, să se adune și grupul socialiștilor și democraților. Deci, încă o dată, 40, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și acest vot. Cred că se va forma aceeași majoritate, dar verificăm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 împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56, care este o adăugare, adăugire la compromisul 2, vot pe părți, uh, prima parte este întregul text în, fără cuvântul air și a doua parte ar fi cu cuvântul air, aer. Deci, prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Ar trebui să cadă, nu e așa? Întreabă președintele. Nu, votăm cuvântul aer, air. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Apoi un amendament oral. Amendament oral numărul 1 din partea doamnei Ayala Sender uh, ca adăugire la compromisul 2. Vreau să întreb dacă există obiecții la amendamentul oral? Nu? Atunci cine pentru? Cine împotriva? abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, verificăm 62, spune președintele, votul e deschis. și ținem cont de votul domnului El Hadraui. A votat toată lumea? Atunci închid votul și se adoptă. 63 al doamnei Durant. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 64 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 72 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 72, votul e deschis. Unul minus pentru domnul Hdraui. A votat toată lumea. Vot închis acum. Se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Amendamentul 75, vot deschis. Și plus 1 din partea domnului El Hadraui. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă. 76 al doamnei Durand pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 este următorul amendament. Cine e pentru? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 12 pentru. Nu. 12 cade. 84 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87, nu, 13, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 cade, 14 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abține, se, se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 91. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Cu 1 minus pentru domnule Hadraui. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. trei vot pe părți, prim, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendament oral numărul 2 al doamnei Ayala Sender. Vreau să întreb dacă există obiecții. Dacă nu, atunci votăm amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 96 pentru. A, nu, cade. 98 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 100 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri. Vă rog să verificăm amendamentul 120, 102, vot deschis acum. Și adunăm încă un vot din partea domnului Hadraui. A votat toată lumea? Vot închis. Și se adoptă 21 la 20. 18 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri verificăm, vă rog, 103. Vot deschis, plus încă unul din partea domnului El Hadraui. A votat toată lumea? Vot închis atunci și se respinge la mustață. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final acum. Votul este deschis și adunăm încă un vot din partea domnului Hadraui la cele de pe tabelă. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Și 39 pentru, 4 împotriva, o abținere. Felicitare, doamna Grispec. Ok, uh, we're on to the next item for the uh, first... Colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. În primul rând vreau să vă cer sfatul. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la serviciile de manipulare la sol în aeroportul din Uniune, domnul Zasada și domnul Lightfried. Domnul Zasada a cerut să ne facă o prezentare PowerPoint. Nu știu ce credeți despre asta. Noi nu prea facem prezentări PowerPoint atunci când raportorii își prezintă rapoartele. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Domnul, domnule Zasada? Mulțumesc, domnule președinte. Nu va dura mai mult decât uh, câteva minute. Prin această prezentare nu vreau decât să simplific mesajul adresat colegilor. What I'll do on this occasion is I'll... Ce voi face eu de data asta? Voi, prezi... voi permite această prezentare PowerPoint, însă vă reamintesc, dragi colegi, nu e normal ca raportorii să facă astfel de prezentări în fața uh, comisiei. Asta se întâmplă la audieri, la dezbateri, în alte domenii. Acum putem, însă pe viitor vă rog să știți că nu voi avea niciun fel de înțelegere față de aceste prezentări PowerPoint. Deci, domnule Zasada, începeți dumneavoastră sau colegul? Thank you. Thank you, Chairman. Uh, Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, manipularea la sol în aeroporturi e un uh, document foarte important. Voi începe pentru a nu vă irosi timpul, dragi colegi. E vorba de situația din câteva sute de aeroporturi din uh, Uniunea Europeană și vorbim și despre sute de mii de locuri de muncă. Când am lucrat la acest document, am dorit să-l simplific cât mai mult și să-l fac cât mai ușor de înțeles pentru toți cei care îl vor folosi pe viitor. Din nefericire, la discuțiile pe marginea documentului, mi-am dat seama că uh, tot se ajunge la liberalizare. Liberalizarea nu e decât unul din elementele din regulament. Da, e ceva important, însă e, refer, e la fel de importantă ca uniformizarea principiilor sau introducerea de standarde minime pe aeroporturi. Eu mă întrebam cum aș putea să vă arăt uh, cât mai simplu cum ar trebui să arate aceste proceduri de manipulare la sol. Deci de aceea am pregătit această prezentare PowerPoint. Din motive tehnice nu pot să vă arăt prezentarea, însă vă voi vorbi despre ea. Deci puteți vedea totuși câteva imagini. Vedem cum s-ar desfășura activitatea unei companii de manipulare la sol. Primul pas. Un antreprenor care dorește să ofere astfel de servicii va trebui să se adreseze autorității uh, competente din statul membru respectiv pentru autorizare. Procedura de autorizare e descrisă detaliat în regulament autoritatea sau entitatea din statul membru va verifica dacă acea companie e înregistrată în Uniunea Europeană și dacă respectă cerințele de siguranță, dacă are asigurarea corespunzătoare și dacă respectă toate criteriile privind instruirea personajului. Eu aș vrea să avem o procedură cât mai simplificată pentru ca fiecare autoritate națională să-și poată ducă la bun sfârșit uh, activitatea cât mai rapid și pentru ca antreprenorul respectiv să obțină autorizarea cât mai repede, autorizare care urmează după aceea să fie valabilă în cele 27 de state membre. Antreprenorul care va obține această autorizare va putea alege aeroportul unde va dori să lucreze și va putea să aleagă din toate aeroporturile europene, deoarece autorizația va fi unică pentru toată Europa. În momentul de față, procedura de autorizare e diferită. Există 27 de proceduri de autorizare diferite. Ulterior, antreprenorul respectiv va merge la aeroportul respectiv pentru a vedea ce standarde minime sunt obligatorii acolo. Se vor uh, elabora standarde minime și aici eu nu am renunțat la propunerea Comisiei de a introduce astfel de standarde minime prin actele delegate. Mă scuzați, eu nu sunt de acord cu această propunere. Eu doresc ca fiecare aeroport să-și stabilească standardele minime, deoarece fiecare aeroport știe de cât timp e nevoie. Aici avem o serie de categorii de standarde care apar în regulament. Aproximativ 12 uh, care vor trebui după aceea descrise detaliat de către fiecare aeroport. Cum ar fi timpul minim pentru livrarea bagajelor, pentru check-in și multe alte categorii de standarde inclusiv acele categorii care cu siguranță i-ar mulțumi pe unii colegi, cum ar fi raportarea de incidente care afectează mediul înconjurător. Deci acestea sunt categoriile de standarde minime pe care aeroporturile vor trebui să le introducă. Atunci când aeroportul respectiv nu exercită un control acolo, autoritatea de rigoare din statul respectiv trebuie să stabilească dacă nivelul de standarde e prea scăzut sau prea ridicat. Când un anumit antreprenor știe că poate respecta aceste standarde minime, atunci poate să încerce să stabilească un parteneriat cu o companie aeriană. Și dacă vor găsi un astfel de partener își vor putea începe colaborarea. Se semnează un acord, după care antreprenorul respectiv își desfășoară munca în funcție de standardele minime și în funcție de contractul semnat. Am putea opri uh, prezentarea noastră aici, însă vreau să vă spun că regulamentul prevede și derogări în anumite țări. Uh, derogări de la posibilitatea unei liberalizări de pline. De exemplu, pe un anumit aeroport, la un anumit terminal, pot apărea 11 categorii de activități de manipulare la sol. Însă restricțiile se pot, se pot aplica doar la patru categorii. Restul categoriilor au fost deja liberalizate cu foarte mult timp în urmă, deci aici nu mai putem avea restricții în legătură cu numărul de agenți de manipulare. Însă ceea ce este manipularea bagajului, manipularea mm, uh, marfei sau a uh, corespondenței, aici încă se pot introduce restricții. De asemenea, Ă, standardele vor fi în funcție de dimensiunile aeroportului respectiv. Deci dacă avem un aeroport care are între, 5 și, între 2 și 5 milioane de pasageri, numărul de antreprenori e diferit. Eu propun ca pentru aeroporturile cele mai mari, care sunt în număr de șapte, să introducem o restricție uh, de minim patru antreprenori de manipulare la sol. Ce înseamnă asta? Nu poți obliga pe nimeni să, ac- să acționeze. Dacă există doar două companii care lucrează, și nimeni altcineva nu e interesat, nu poți uh, impune neapărat uh, prezența a mai mult de doi, de doi agenți de manipulare. Însă există și situația în care foarte multe companii sunt interesate să uh, lucreze pe un aeroport. Și de aceea anumite aeroporturi pot reduce numărul de companii de manipulare la uh, două sau trei. Iar procedura privind acest lucru este specificată în, uh, în document, este de asemenea specificat totul în uh, oferta de licitație uh, respectivă. Eu am încercat să includ în document și sugestiile colegilor și astfel am uh, introdus ideea că un anumit stat membru poate profita de pe urma posibilității de a suspenda liberalizarea de plină în aeroporturile de mari dimensiuni, deci cele care au peste 35 de milioane de pasageri. E o suspendare valabilă timp de 5 ani. De 4 ani, mă scuzați. Ă, de 5 ani. Iar anumite prevederi din regulament vor intra în vigoare doar peste 10 ani. Asta nu înseamnă că prevederile respective nu trebuie deloc puse în aplicare. Nu, suntem conștienți de faptul că acest regulament nu va fi un regulament temporar doar pentru 2, 3, 4 sau 5 ani, nu, ci un regulament care va fi în vigoare pe o perioadă de cel puțin 10 ani pentru aeroporturile de pe teritoriul Uniunii Europene. Acum mă apropii de sfârșitul prezentării, domnule președinte. Vreau să vă spun că în timpul dezbaterii s-a spus că patru companii de manipulare pe același aeroport e poate prea mult. Însă, dacă ne gândim la situația celor șapte aeroporturi majore, două dintre ele sunt liberalizate deja pe deplin, trei sunt aproape liberalizate și problema respectivă se referă doar la uh, celelalte două aeroporturi. Însă aceste aeroporturi folosesc toate prevederile deja din regulament privind prezența a patru companii de manipulare. Oricum, pot suspenda această prezență a patru manipulatori timp de uh, 5 ani. Au această posibilitate. Vă mulțumesc. Acum, îl avem pe domnul Werner de la Comitetul Regiunilor. președinte Simpson, președintele întrerupe 3 până la 5 minute, vă rog. Domnule Zasadas, domnule Simpson, vă mulțumim eh, pentru faptul că acordați un, posibilitatea ca Comitetul Regiunilor să-și eh, prezinte punctul de vedere. Vă încerca să fiu succint. Comisia Europeană a prezentat un pachet aeroportuar cu trei instrumente, trei propuneri legislative pe care și noi le-am analizat. Și dacă le tratăm împreună, uh, inclusiv cu următorul raport de pe urmă noastră de zi, cel cu privire la sloturi, atunci uh, observam că uh, per ansamblu acest pachet de trei propuneri este foarte echilibrat Eh, credem că este bine ca piața să se liberalizeze mai departe. Acest lucru poate da impulsuri dezvoltării economice. Vedem, de exemplu, în regiunea noastră, la Lipsca, cum eh, se eh, desfășoară aceste activități, cât de dinamică este creșterea ehm, Uh, economică. În ce privește uh, liberalizarea regimului acestor uh, societăți de manipulare a sol, acest lucru este în beneficiul le, liniilor aeriene și al pasagerilor. Sigur, trebuie să ținem cont și de specificul local, de locuri în care nu ai suficientă suprafață să te desfășori, trebuie să există um, prevederi tranzitorii, trebuie Uh, avut în vedere și alte uh, uh, criterii, cum ar fi mărimea aeroporturilor, însă, în orice caz, specificul local trebuie respectat. Deci, trendul este cel bun, dar depinde foarte mult de cum pășim pe această cale pe care o considerăm oportună. O observație de exemplu, uh, uh, trebuie să se uh, confere posibilitatea tuturor manipulatorilor SOS să aibă și subcontractanți în executarea activităților lor, deci articolul 35 trebuie modificat. Domnule Zăsadas, trebuie să existe apoi posibilitatea punerii în aplicare în toate aeroporturile a, acestor prevederi. Eh, Suma sumarum, credem că lucrurile merg în direcția cea bună, trebuie să fim atenți cum transpunem în practică. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Mulțumesc domnule Werner. Acum câte patru minute pentru grupuri și după aceea câte trei minute. Începem cu domnul Fleckenstein de la Socialiști. Patru minute. Vă rog să le respectați. Ja, Herr Vorsitzender, Domnule președinte, dragi colegi, mai întâi mulțumesc raportorului pentru prezentarea făcută. În primele noastre runde de discuții am evaluat uh, raportul său uh, și am făcut o analiză acestea. Ca să încep cu cele mai negative spre deosebire de dumneavoastră și spre deosebire de uh, oaspetele de la uh, comisie, Comitetul Regiunilor, uh, conaționalul meu din, de la Lipsca, uh, noi uh, nu vrem și mai mulți uh, uh, prestatori de servicii. Credem că fiecare aeroport se poate liberaliza așa cum consideră oportun cu această prevedere în vigoare de cel puțin Eh, doi manipulatori la sol. Dar nu cred că uh, introducerea mai multor uh, manipulatori la sol, uh, mai multor uh, prestatori de servicii este neapărat un lucru foarte bun. De asemenea, considerăm că nu trebuie să se ajungă la o separare juridică, ci doar una funcțională. Deci, ați amintit chiar dumneavoastră de contabilitatea separată, Uh, eu cred că trebuie să avem grijă ca să uh, nu apară problema unor subvenționări uh, transversale între aeroport și prestatorii care oferă servicii de manipulare la sol. Însă pot să spun că pe ansamblu totuși mergem în aceeași, în, într-o direcție bună. În ce privește standardele minime de calitate, suntem de acord că uh, Comisia n-ar trebui să dețină, uh, să, să primească competențe uh, prin intermediul actelor delegate, pentru că există competențe foarte bine stabilite uh, și nu cred că trebuie să le uh, modificăm. Uh, trebuie să vedem într-adevăr cum uh, vom uh, face evaluarea punerii în aplicare, dar deocamdată n-aș modifica statutul, statusul quo. Apoi vorbiți despre nevoia de a respecta contractele colective de muncă. Eu cred că ar fi bine să timp la obținerea unui contract colectiv de muncă a unei înțelegeri tarifare reprezentative pentru uh, această nișă. În ce privește uh, recurgerea la subcontractanți, sunt de părere că prestatorul uh, care este prestatorul propriu al aeroportului, deci nu ar trebui să aibă posibilitatea să recurgă la subcontractanță. Apoi, uh, ce se întâmplă în cazul încălcării standardelor minime de calitate. Aici trebuie să ne mai gândim uh, cum, cum uh, reacționăm la nivelul beneficiarului serviciului, respectiv la nivelul statului membru. Dumneavoastră propuneți o liberalizare completă a celor patru uh, tipuri de activități uh, de manipulare la sol, uh, eu cred că putem rămâne la acea prevedere actuală de minim 2 prestatori de uh, la sol. Mai este o problemă cea a integratorilor nu știu dacă trebuie să ne referim la aceștia în, în raport sau nu. Deci, în multe puncte, suntem în principiu pe aceeași cală și putem găsi compromisuri, în ce, iar, dar în ce privește cifra de 3 sau 4 manipulatori la sol pe aeroport, nu putem fi de acord. Äh, Doamnelor și domnilor colegi, mi-aș fi dorit ca Comisia să stabilească alte priorități și să se ocupe de, eh, mai degrabă de probleme de, legate de realizarea eh, cerului unic. Da? asigurând astfel supraviețuirea pe termen mediu și termen lung a, liniilor aeriene, pentru că eh, aeroporturile funcționează foarte bine, dar companiile aeriene se află într-o situație extrem de dificilă. Da? Deci Eh, competiția între liniile aeriene sunt atât de mari, multă lume pleacă de la liniile eh, aeriene consacrate și merge la liniile cu tarif eh, redus. Apoi, nu s-a făcut aici propunerea de privatizare a aeroporturilor, pentru că majoritatea aeroporturilor europene sunt uh, în mâna statului. Dacă s-ar liberaliza aceste aeroporturi, atunci ele însele s-ar ocupa de servicii mai bune și de mai de calitate. Pe mine mă deranjează că acest dosar uh, a fost uh, împărțit între Comisia Ample și uh, Comisia TRAN, pentru că multe lucruri de care se ocupă colegii noi din Comisia de Ocupare a Forței de Muncă se, sunt de fapt sunt legate de competențele uh, noastre. Și dacă mă gândesc care este, uh, ce, ce se propune pentru, pentru votare Comisia Ample, atunci chiar mă mă mir foarte mult pentru că se propun aici niște măsuri de limitare a spiritului și activității antreprenoriale extraordinare. Sigur, că liberal, sunt în favoarea liberalizării, sunt și pentru standarde de calitate minime care să nu fie stabilite de Comisia Europeană, ci de actorii implicați. Dar însă nu știu dacă eu trebuie să fac prevederi atât de stricte deci, dacă mă des la aeroportul lângă care locuiesc eu, uh, Frankfurt, nu mai, din punct de vedere al, uh, al infrastructurii, nu mai este posibil să ai mai mulți uh, manipulatori la sol. Se deschide acum cea de-a treia pistă de aterizare, deci nu mai, nu mai este fizic, nu mai este spațiu să integrezi alți manipulatori la sol. Pentru că pe acest spațiu, care este totuși foarte limitat, uh, să mai intre un al treilea, un al patrulea operator, nu cred că uh, ar fi în sensul, în beneficiul pasagerilor și nici nu cred că ar aduce vreun spor calitativ. Dar uh, consider că este bine să existe o procedură e, unitară, deci dacă cineva este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene să desfășoare activități de handling la sol, atunci să poată desfășura această activitate oriunde e posibil. Dar trebuie să trebuie să uh, distingem între, între uh, Uh, între subvenționările pe care le primesc uh, operatorii la sol și, uh, și aeroporturile. Deci să nu există subvenționări transversale. Nu știu cât de departe am ajuns sau cât de, departe trebuie, cât de mult trebuie să ne implicăm din punct de vedere legislativ în, în pregătirea calitativă și profesională a personalului, pentru că acești prestatori de servici sunt Uh, ei, cei mai conștienți de, de nevoia de uh, pregătire uh, a personalului lor. În ce privește ofertele ca ele să fie limitate în timp la 10 ani sau la 7 ani, aici nu am o poziție distinctă pentru că, pentru că nu cred că este un lucru esențial. În principiu urmăm pe domnul Sasada. Mulțumesc, doamna Foster, din partea ECR, spune președintele. Thank you very much, Chairman, and, um... Mulțumesc. Domnule președinte, vorbesc în numele domnului Peter Vandale, care e raportorul nostru din umbră. Din păcate nu e aici. reorganizează guvernul olandez. Domnul Van Dalen mi-a dat câteva instrucțiuni pe care vi le voi împărtăși. Unii colegi deja au vorbit despre standardele minime. Domnul Van Dalen crede că acestea au fost deja stabilite avem îngrijorări legate de recunoașterea reciprocă și concurența neloială față de țări terțe. Dar și domnul Zasada se referea la asta. De asemenea, ne punem întrebări în legătură cu noua categorie de aeroporturi. Nu suntem de acord cu ea. În general, însă, noi toți de la ECR credem că la Consiliul de Transporturi din martie am sprijinit abordarea generală de, de acolo. Cel puțin asta o facem în Marea Britanie. E clar, liberalizarea există de ani de zile și lucrurile au funcționat foarte bine. Dacă vă uitați la anumite aeroporturi, acestea au câteva companii de manipulare deja prezente și lucrurile funcționează bine. Însă clar apare o problemă când ne uităm la raportul din Frankfurt. E o problemă care trebuie soluționată. Ce se întâmplă? Practic, noi uh, nu facem decât să vorbim despre greutățile pe care le întâmpină un singur stat membru. Poate că există și aeroporturi mai mici care nu sunt liberalizate, care sunt conduse de autoritățile locale. De aceea trebuie să existe un echilibru. Trebuie să ținem cont de toate aeroporturile. Deci nu doar de uh, marile aeroporturi, de așa numitele hub unde se crește numărul de manipulatori. Eu nu cred că ar trebui să ne temem de o concurență sporită. Și dacă ne uităm la interferențele legislative, atunci când ai un aranjament contractual între un client și o companie, apare mai multă competitivitate. Contractele comerciale și presiunile făcute de client sunt uh, suficiente pentru ca acele companii de manipulare să uh, își desfășoare activitatea așa cum trebuie. Eu cred că trebuie să vedem aici care e echilibrul nostru, ce poate fi legiuit de comisie, ce nu. Deci eu nu vreau să intrăm într-o nouă procedură legislativă uh, extrem de prescriptivă peste tot în Uniunea Europeană. Deci nu așa ceva ne dorim. În orice caz, în numele CR îi mulțumim domnului Zasada și credem că abordarea general de la Consiliul din martie a fost corectă și merge în direcția cea bună. Unele state membre au probleme, e drept, însă statele membre ar trebui să și le rezolve. Acum, foarte mulți colegi, câte două minute fiecare dacă vrem să ascultăm și comisia și raportorul. Deci două minute fiecare. Doamna de că aveți cuvânt. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum uh, am mai spus-o, această propunere a Comisiei este în principiu acceptabilă. Măsurile de protecție pe care noi le-am uh, preconizat la ultima revizuire sunt bune și deci că e bine că piața se va deschide în plus. Aeroportele noastre au făcut eforturi, într-adevăr, în ultimii 10 ani pentru a se deschide procesului de liberalizare, nu toate însă, și aceasta în detrimentul unei oferte diversificate pentru utilizatori. Vreau să salut aici uh, pe colegul Zazada munca sa, pentru că proiectul de raport este deja obiectul unui compromis uh, și e o versiune îmbrățită față de ceea ce am văzut acum câteva luni. Este important să nu lărgim această noțiune de autoasistanță. De asemenea, să menținem dispozițiile care interzic uh, subcontrastanții și aici sunt în asentimentul colegilor, se pare. În ceea ce privește propunerea de a crește numărul de prestatari de la 3 la 4 în aeroporturi, Acum uh, pot să spun că îmi mențin rezervele pe care le-am menținut uh, recent pentru că este adevărat că anumite aeroporturi încă mai rezistă acestei tendințe, care de fapt este majoritare. De ce nu, până la urmă, să lărgim oferta de servicii, însă fără să uităm specificul fiecărui aeroport? Să nu uităm că multe aeroporturi, ele uh, singure, au știut să se adapteze noilor evoluții și deschiderii. Oricum, nu trebuie să sacrificăm serviciile, calitatea acestora. Și asta se leagă direct, dar și de siguranța și de securitatea pasagerilor. De aceea, ca și colegii, mi-aș dori să avem în anexă un cadru general de norme de calitate, standarde de calitate. Dincolo de această definiție a prestatarilor, uh, trebuie să vedem că e vorba de operatori care au deja foarte multe poveri administrative și nu văd de ce ar trebui să-i mai încărcăm cu încă obligație de raportare către comisie. Uh, n-aș mai menționa nici situația de criză prin care trec anumite aeroporturi. Domnul președinte, nu, nu, nu cred că mai aveți mult timp. Bun, uh, să știți că o să, o să punem uh, ceasul în funcțiune. Doamnă Wills, v-am sărit. Nu era pe listă, vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Mulțumesc, stimați colegi deschiderea de până acum a pieței deja a dus la o răutățire a calității eh, la manipularea eh, la sol, eh, cu, la o reducere a salariilor cu 20%, salariații practic nu mai au din C3I, serviciile s-au înrăutățit și eu cred că această piață trebuie să se orienteze la calitatea, după calitatea serviciilor și nu după cele mai mici costuri de angajare. Da? Deci este foarte important să aplicăm uh, contracte colective de muncă reprezentative, să uh, introducem standarde calitative suficiente pentru instruirea și perfecționarea uh, uh personalului, interzicerea subcontractărilor da? și Eh, la, eh, la schimbarea eh, operatorului, reangajare la condiții cel puțin identice cu cele din prima societate. Eu cred că o deschidere a pieței pentru operatorii la sol poate fi permisă numai după ce se va corecta și se va ameliora situația socioeconomică a salariaților din acest serviciu. Mă înspăimântă faptul că uh, uh, pentru domnul Zasada propunerea comisiei nu este încă suficient de uh, ambițioasă. Da? Raportorul consideră că o mai mare liberalizare ar crește nivelul uh, calitativ al serviciilor. Da? De aceea se, uh, el dorește să extindă numărul minim de uh, ofertanți la sol și să accepte și subcontractanța acestor manipulatori. Deci, iar, iar în cadrul unei alianțe uh, de zbor să se poată uh, oferi uh, contracte reciproce de, subcontra- de subcontractare. Da? Chiar recent am primit uh, uh, studii din partea unor grupuri interesate care, ar, care consideră și arată asta prin studii că o liberalizare a pieței uh, și mai mult decât până acum ar duce la dispariția locurilor de muncă cu oarecare asigurare socială și la înrăutățirea serviciilor. În pamfletul acesta Uh, pe care vi-l prezint, uh, se spune foarte clar că liberalizarea nu face altceva decât să bage bani în buzunare hoț, buzunarele hoților care operează în prezent. De aceea întotdeauna voi ține partea sindicatelor. Mulțumesc. free două minute acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Clint a vorbit despre libertatea antreprenorială. Eu vreau să vorbesc însă despre uh, economia de piață socială, liberalizată. Dacă aplicăm acest lucru la uh, domeniul uh, aviatic, sigur că liniile aviatice ar trebui să decidă unde vor să zboară și pasagerii să poată decide liber care aeroport să fie ales pentru destinația lor. Totul în regulă. Dar ce-ar fi ce-ar fi dacă aeroportul ar putea să ofere toate acele servicii pe care doresc să le ofere? Și asta face parte din uh, economia de piață socială liberă. Și în în cazul acesta observăm însă că există o comisie și un, un comisar pentru transport care se ocupă mai puțin de transport și mai mult de ideologiile sale. Da? Și de aceea și de aceea avem, uh, iată, niște propuneri care uh, nu fac altceva decât să limiteze, să introducă un regim coercitiv, uh, să limiteze piața, să contravină interesului uh, angajaților din aeroporturi și că se, că, care contravine și intereselor um, uh, pasagerilor. Este un grup restrâns de profitori doar de pe urma acestor măsuri propuse. Da? Deci, uh, avem a face cu un sistem care nu este optim, nici din punct de vedere al pasagerilor, nici din nici din punct de vedere al angajaților. Iar <laughs> nouă acum ni se propune să înrăutățim și mai mult situația. Sigur că fiecare are interesele sale, dar gândiți-vă nu numai la uh, problemele de mm, uh, economie politică la nivel macro, ci gândiți-vă la salariați și gândiți-vă și la pasageri, pentru că acestor pasageri nu le folosește deloc ce se propune. Mulțumesc, domnul Groș. Domnule președinte, Vreau să mulțumesc antevorbitorului eh, meu. Eh, am observat că sunt eh, mulți colegi vorbitori de limba germană care au luat cuvântul și se observă că cu toții vorbim aceeași limbă, dar nu neapărat pe același ton. Sigur că uh, raportorul este nevoit să ajungă la un compromis, numai că nu întotdeauna compromisul duce la uh, obiectivul final. Dacă obiectivul este să uh, creștem numărul de pasageri, nu cred că uh, creșterea numărului de operatori la sol uh, este răspunsul la această întrebare. Da? Eu cred însă că o piață deschisă și liberalizată este un lucru bun Uh, să pui sub semnul întrebării standardele de calitate doar pentru că ar apărea mai mulți manipulatori la sol, nu cred că este ceva rațional. Calitatea înseamnă și siguranță și trebuie avut în vedere și aspectele de siguranță. În ce privește uh, uh, separarea juridică, respectiv cea tehnică, aici, aici trebuie să revenim puțin la realitatea de fapt. Da? Și în ce privește locurile, uh, uh, respectiv spațiul pe care îl uh, necesită acești operatori la sol. Sigur, un aeroport poate planifica o realizarea unei noi piste de decolare, dar după aceea să spunem că nu mai avem loc și pentru un nou operator de, sau manipulator la sol, asta nu cred că este corect să știți că pasagerul nu vrea numai prețuri mai bune, vrea și calitate mai bună. Și nu cred că ai am inclus pe ordinea noastră de zi un dumping social. Nu. Toată lumea trebuie să uh, decidă singură ce standarde dorește, inclusiv pe aeroportul. Domnule Hădraui. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, raportorului. Cred că am mers dincolo de ce ni s-a cerut, însă mai rămân elemente de dezbătut. Așa cum au spus colegii, este foarte important să vedem ce se întâmplă cu acest număr de manipulanți la sol. Pentru noi, formula cel puțin 2 este arhi-suficientă. Se pune întrebarea dacă ne trebuie mai mult sau mai puțin, dar nu trebuie să impunem o cifră anume pe plan european. Pe de altă parte, nu mă opun autoasistenței în anumite cazuri. De exemplu, atunci când este vorba de curierat expres, poștă rapidă sau companii aeriene care lucrează foarte mult noaptea și care vor să aibă propriile servicii de asistență pe timpul escalelor. Ce îmi place în raportul Zasada uh, sunt tocmai acele propuneri legate de calitate. Bineînțeles că ele trebuie să fie poate reexaminate, dar merită să fie subliniat acest lucru. Domnul Zasada, de asemenea, ia în calcul uh, soarta persoanelor mai puțin mobile și valide, precum și uh, tot ce înseamnă calitatea serviciilor pentru pasageri. În orice caz, nu putem să facem acest exercițiu de reflexie fără a vedea ce se întâmplă și la Comisia Emplă. Uh, pentru noi, domnule președinte, este foarte important ca acest dosar să nu stagneze, ci să progreseze, mai ales când, vin, venim vor, când vine vorba de deci, pierderea de locuri de muncă în, ca, în cazul unor concesionări. Considerăm că persoanele care uh, să fac parte dintr-o firmă care face obiectul unui concesionar nu trebuie să sufere și să piardă locul de muncă. Uh, deci să nu devină victimele acestui sistem. În orice caz, trebuie să vedem dacă numărul de manipulanți trebuie să fie cumva impus sau nu. Mulțumesc! Domnul Pach, mulțumesc! Cred că domnul Sazada și-a făcut multă treabă, a, a elaborat niște puncte de vedere foarte bune și merită lăudat. Pentru mine însă raportul nu respectă anume principii. Mulți actori sunt uh, de acord că propunerile trebuie să fie doar un cadru și că trebuie avut în vedere specificul național și local mai mult decât până acum. Uh, procesele, uh, calitatea procedurilor și așa mai departe trebuie reglementate la nivel național, dar prevederi cu privire la eventuala liberalizare a unor servicii aeroportoare, aceste prevederi trebuie să fie elaborate la nivel național și trebuie să țină cont de persoanele direct aferate. Prin, prin directiva 69, practic, nu mai există o situație de monopol și eu însumi sunt împotriva monopolurilor, dar sunt și împotriva unei liberalizări care este justificată doar din punct de vedere ideologic. S-a arătat care sunt dificultățile sociale, dar și economice în acest uh, sector și cred că o deschidere mai mare a pieței nu ar însemna o valoare adăugată. Deci părerea mea este că nu are niciun sens, trebuie să respingem uh, propunerea comisiei și dacă nu se întrunește o majoritate în acest sens, atunci trebuie elaborat cred eu, un regulament care, în temeiul principiului subsidiarității, să le permită statelor membre să-și exercite drepturile. Mulțumesc. Domnul Debacă, două minute. Um, Ik raporteur, voor het eh, geleverde werk. Er mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru toată munca pe care a făcut-o și eh, e clar că avem multe, multe de făcut. Când vorbim despre serviciile de asistență eh, în timpul scalelor, nu ne putem permite status quo-ul, trebuie să progresăm. De aceea îmi pare bine că avem această propunere de la Comisie. S-a spus aici că orice putere presupune și respectarea regulilor, iar prima regulă într-o piață funcțională este transparența și deschiderea. Și cred că este tocmai ceea ce propune Comisia. Și mie îmi pare foarte bine că acest sector este într-adevăr, în sfârșit, uh, tratat ca un sector, uh, ca oricare altul, care trebuie să fie liberalizat. E bine, deci, că această deschidere către concurență uh, se va întâmpla și va fi și beneficiul pasagerilor. În ceea ce privește raportul și raportorul, nu văd de ce s-a prevăzut acea separare juridică printr-o scisiune funcțională. Nu o înțeleg. Eu cred că această separare juridică legală trebuie să fie menținută în timpul pe ce privește aceste servicii de escală. ce privește mm, standardele minime de calitate, Comisia propune actele delegate. Eu aș zice o armonizare cât mai mare posibil, astfel încât toți pasagerii noștri să aibă aceeași calitate a serviciilor de escală. Comisia amplă. Se întâmplă lucruri ciudate la această comisie și am văzut textul lor. De ce? Pentru că uh, ei zic că e nevoie de prevederi în plus în ce privește piața uh, locurilor de muncă. Din ce cauză? Uh, eu cred că nu este bine, pentru că oricum firmele care trec prin aceste procese de restructurare oricum informează. Mulțumesc! Domnule președinte, multe întrebări sunt încă deschise, uh, nu sunt rezolvate. Cred că Comisia a pornit de la premise greșite și uh, cred că nu a luat în ansamblu în serios acest uh, domeniu. Un stat membru care dorește să liberalizeze serviciile poate să facă și fără acest regulament. Deci vă rog să reținem cu asta cu toții. Iar acele state care au piețe reglementate au motive foarte bune să le reglementeze. Da? Pentru că doar așa își pot asigura uh, activitatea aeroportoară de calitate, uneori chiar mai bine, la standarde ridicate, mai ridicate față de altele unde regimul este liberalizat. Apoi, există probleme mari de productivitate pentru că în activitatea din acest sector există, există timp morți față și, a care se alternează cu momente de maximă încărcare. Deci dacă am patru ofertanți sau trei ofertanți care au aceleași probleme de, de dificultate de, în a acoperi orarul lucrătorilor, atunci nu am câștigat nimic. Deci trebuie să definim o piață a competiției eh, relevantă. Da? Deci trebuie, trebuie să vedem ce se mai poate liberaliza după, după eh, cei care lucrează în regie proprie cu eh, și scăderea manipulatorilor la sol și a altor ofertanți, mai rămân câțiva prestatori de servicii, nu mai mult de 20%. Uh, care, la care s-ar aplica acest lucru. Deci, nu trebuie să nu trebuie să nu trebuie să ne uh, amăgim. Uh, avioanele mai mici sunt înlocuite cu avioane mai mari. Nu este vorba de o încărcare mult mai mare a programului de lucru a manipulatorilor la sol. Deci eu propun să respingem propunerea Comisiei. Mulțumesc. Domnul Pirca, două minute. Domnule președinte, trebuie să ne concentrăm pe obiective. Sunt cel puțin trei obiective. Mai întâi, atât pasagerii cât și transportatorii vor o manipulare la sol rapidă, de asemenea vor o reducere a costurilor și în același timp vor să fie respectați cei care lucrează acolo și nu vor dumping social. Sigur că Eh, piața liberă oferă posibilitatea atunci când se vorbește în regulament de cel puțin doi manipulatori, cel puțin doi prestatori de serviciu, oferă posibilitatea să se eh, crească acest eh, număr în funcție de nevoie. Deci nu avem nevoie de instituirea unei obligativități în acest sens. În același timp avem nevoie de o, o procedură de achiziții publice mai uh, mai uh, transparentă și trebuie să avem calitate de, uh, standarde de calitate care să fie unice și unitar aplicabile în toată Uniunea Europeană. Și apoi, sigur că pentru eliminarea costurilor inutile trebuie să facem, și asta împreună cu Comisia, Trebuie să facem tot ce este necesar pentru uh, instituirea și înființarea în sfârșit a acestui Single European Sky, uh, care este de fapt uh, obiectivul principal pentru dezvoltare pe termen mediu și lung. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Comisiei, spune președintele. Este calitatea Directiva, într-adevăr, e puțin, are un scop, are o sferă de aplicare puțin mai largă, însă să nu uităm că în ultimii ani calitatea serviciilor pentru pasageri a avut de pierdut. Trebuie să aștepți mai mult pentru bagaj, ci se pierd mai mult bagaje. De exemplu, luni dimineața la 9 la Bruxelles, dacă aștepți bagajul tău, e bine, aștepți foarte mult pentru că avionul a, a aterizat undeva departe de acel terminal. Și o problemă peste tot. Și la Heathrow există o problemă, sunt uh, prea mulți uh, manipulanți la sol. Deci eu ar, cred că ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe calitatea serviciului oferit. Unii spun că ar trebui să lăsăm compania aeriană să facă tot ce trebuie, deoarece ei au o, încheiere, au o înțelegere cu uh, compania de manipulare. Însă dacă acea companie aeriană dorește prețuri din ce în ce mai ieftine de la compania de manipulare, e bine, care va fi efectul? Serviciile care ajung la pasageri se vor deteriora. Și asta e problema la care ar trebui noi să ne uităm. Domnul Clint spunea de ce se ocupă și cei de la ocupare. Pentru că au solicitat să se ocupe. Toți, grupii, toți liderii de grup, inclusiv cel al dumneavoastră, au fost de acord. Deci e un aviz conform regulii 50. Eu am o anumită părere despre această regulă 50. Eu cred că ar trebui abrogată, însă oricum părerea mea e clar minoritară în ceea ce privește regula 50. Deci ar trebui să facem avizul împreună cu cei de la ocupare. Doamna Mai de la Comisie, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru munca pe care a făcut-o comisia dumneavoastră pe marginea pachetului aeroportuar. Ca să reacționez la îngrijorările domnului Clinț, țin să vă asigur că pentru Comisia Europeană cerul unic e extrem de important. De asemenea, o concurență justă și echitabilă e foarte importantă pentru noi, mai ales față de partenerii noștri străini. Iar Comisia intenționează să adopte o comunicare în ceea ce privește strategia noastră privind relațiile externe. Asta se va întâmpla în luna septembrie. În ceea ce privește privatizările, știți tratatele sunt neutre în ceea ce privește proprietatea sau suntem obligați să fim neutri în ceea ce privește proprietatea, deci noi nu avem cum să intervenim în acest domeniu. Referitor la dosarele privind asistența pe timpul escalei, salutăm raportul domnului Zasada în acest raport, dumnealui menține echilibrul pe care și-l dorește și Comisia între, pe de o parte, o deschidere măsurată a piețelor și, pe de altă parte, importanța locurilor de muncă și a aspectelor sociale. Acestea reprezintă un parametru esențial uh, care influențează calitatea serviciilor. Salutăm de asemenea munca făcută în legătură cu normele minime, standardele minime de calitate. Eu cred că ar trebui să discutăm, e foarte important să discutăm despre asta la nivelul Uniunii Europene. Asta pentru a evita o multiplicare a acestor standarde la nivel local și regional care ar uh, îngreuia foarte mult activitatea manipulanților. Deci de aceea e important să stabilim aceste reguli la nivel european. Credem că pe asamblu raportul domnului Sasada reprezintă o bună bază de pornire pentru a actualiza directiva din 1996. Și 96, mă scuzați. Și vă spun de asemenea că și Parlamentul ceruse o verificare în legătură cu funcționarea perioadelor de scală. Și cu această propunere a Comisiei, noi încercăm să atingem acest obiectiv de îmbunătățire a calității serviciilor. Bineînțeles, serviciilor pentru călători. Vă mulțumesc, domnule Zasada, aveți ceva de adăugat pe scurt? Vă mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt voi spune ce am de spus. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute în legătură cu acest document. E un document care nu privește doar liberalizarea serviciilor uh, în aeroportul, după cum vă spuneam. Aici e vorba de introducerea unor norme, unor standarde minime în aeroporturi, pentru ca pasagerii să poată conta pe serviciile acestea, niște servicii plătite de altfel de călători. Nu e posibil însă de multe ori să intervii pentru a schimba uh, nivelul de servicii. Această propunere forțează companiile să intre în concurență, însă nu pot intra în concurență decât bazându-se pe calitate, iar nivelul de calitate va fi stabilit de aeroporturi deoarece eu cred că fiecare aeroport știe exact care e timpul minim pentru a transporta bagajele de la avion uh, către terminal. Comisia Europeană nu are cum să știe mai bine. La Bruxelles nu se pot calcula timpii necesari pentru a transporta fiecare valiză sau uh, toate detaliile și informațiile referitoare la acest lucru. Dacă se vor stabili niște standarde minime uh, de către aeroport și dacă acestea vor fi autorizate de autoritățile naționale, atunci companiile de manipulare vor fi obligate să-și crească uh, nivelul de calitate a serviciilor. Și asta va însemna uh, o calitate mai bună. Domnule Zasada, mă uit și văd că peste 15 persoane au intervenit pe marginea raportului dumneavoastră. Iată cât de mare a fost interesul suscitat. Termenul pentru amendamente, 26 septembrie, votul în comisie va fi pe 6 noiembrie. Deci vă mulțumesc și sper să putem fi la fel de strict și cu următorul raport care se referă la zgomot. Domnul Leichtfried are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am pregătit un filmuleț. Sunteți de acord să-l vedem? îți, vă încercați norocul, domnule Lightfried. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Am reușit să elaborăm o propunere de raport pentru raportul NOES. Cred că ne aflăm pe calea cea bună și vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a vă prezenta unele din elementele esențiale ale acestei propuneri. Tema majoră a fost mereu și este în continuare în ce măsură statele membre respectă normele internaționale uh, de poluare fonică în vigoare. Și cred că și Comisia a vrut să um, uh, își orienteze în această direcție uh, propunerea. Mărul discordei în discuțiile noastre interne a fost tratarea articolului 10 din propunerea Comisiei. Pentru că Comisia Uh, aici uh, conferă posibilitatea uh, utilizării unor norme naționale. Aici au fost discuții foarte aprinse și pe fondul faptului că aici pot fi exprimate interese de piață locale și naționale în detrimentul altor criterii iar în plus a existat și presiune din partea unor actori internaționali. De aceea, Concluzia la care am ajuns eu este că uh, compromisul trebuie să fie în așa fel încât decizia cu privire la normele de poluare fonică trebuie luată, până la urmă de autoritatea de reglementare națională. Sigur că ar trebui ținut cont și de poziția Comisiei în această privință, dar nu uh, trebuie ca uh, marea autoritate de la Bruxelles să fie mandatată să ia decizii cu impact uh, local. Pentru că acest lucru ar încărca uh, tratatul. Eu cred că și acum Comisia este undeva la marginea uh, legalității în aplicarea tratatului prin uh, inițiativa sa. Uh, eu cred că mod modalitatea propusă de comisie oricum nu este fenzabilă și uh, Trebuie, trebuie, de exemplu, să ținem cont și de acele eh, cazuri de mediere eh, locale unde unde poate și timp de ani de zile s-au purtat discuții, negocieri eh, foarte intense între cetățenii riverani, între instituții care erau în apropierea aeroporturilor și aeroporturi. Eu nu cred că se poate trece peste rezultatele unor astfel de negocieri și înțelege printr-o decizie luată la Bruxelles. În plus, am încercat să uh, reiau o definiție care pentru mine e foarte importantă și anume cu privire la în, în, în această e, nouă abordare echilibrată se vorbește tot timpul de eficiența costurilor. Noi trebuie să vorbim despre o eficiență generală, care evident include și eficiența costurilor, dar trebuie să fim eficienți și din punct de vedere a protecției sănătății, eh, din punct de vedere al eh, poluării eh, fonice, deci trebuie să avem un criteriu mai inclusiv, mai global, care ține cont de toate punctele de vedere importante. Um, Aici uh, am și intervenit uh, masiv uh, pe propunerea inițială a Comisiei. Iar partea care vizează avioanele care respectă sau nu respectă anumite prevederi, cred că treapta 8 de eficiență fonică momentan este suficientă că în viitor însă se poate ajunge și la uh, uh treapta de eficiență 10, este la fel de adevărat. Um, cred că în ce privește modificările pur tehnice, aici putem să permitem acte delegate, uh, numai că trebuie ca în aspectele politice, de exemplu stabilirea uh, normelor și pragurilor de poluare uh, fonică, în acestii Eh, în aceste chestiuni Parlamentul European trebuie implicat în mod direct pentru că noi avem eh, în aceste situații eh, competența primară ca reprezentanți aleși ai poporului și ai cetățenilor europeni. Am primit foarte multe sugestii, foarte multe e mail foarte mult sprijin din mai multe părți, dar recunosc că n-am putut să vin în întâmpinarea multor Uh, solicitări de uh, stabilire rigidă a unor uh, praguri de poluare fonică. Nu asta a fost de altfel nici scopul exercițiului nostru. Nu putem să, nici să demontăm acest balanced approach, nici tratatele internaționale existente, nici legea europeană nu o putem schimba unilateral. Dar ideea este ca, că am reușit totuși de la eficiența a costurilor doar să trecem la eficiența generală, globală, astfel încât, pe de o parte, europenii să poată dormi mai bine, dar, pe de altă parte, să respectăm în continuare și prevederile și a convențiile internaționale. Iată care este compromisul la care am ajuns eu analizând sugestiile colegilor și colegilor mei. Le mulțumesc pentru aceste sugestii și, repet, am, am colaborat cu toți colegii într-o atmosferă de mare cordialitate. Mulțumesc. PP, Mr. Gala. Mulțumesc, are domnul Galer cuvântul, PP. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru excelenta colaborare. Uh, nu pot decât să uh, spun că și pentru mine a fost o plăcere să colaborez cu domnul raportor. Uh, încep cu observațiile uh, din urmă. Uh, în ce privește actele delegate, susțin limitarea actelor delegate la anumite chestiuni tehnice și vreau să ofer mai multe opțiuni Parlamentului European atunci când vine vorba de probleme de fond. Sunt de acord cu noua formulare a articolului 10 cu privire la competențele comisiei. Cred că aceasta este calea pe care trebuie să pășim înainte. Adică trebuie ca deciziile finale să rămână la nivel local, la persoanele cu, și instituțiile cu adevărat competente. În ce privește eficiența fonică a avioanelor, Uh, aici s-a uh, preluat o, un considerent al, uh, al Consiliului um, și cred că compromisul pe, pe acest punct de vedere poate fi agreat de toată lumea. Am primit foarte multe e mail și poate și colegii mei au primit astfel de mesaje cu privire la protecția sănătății sau calitatea vieții sau aspecte de sănătate publică, cum vreți să le numiți. Uh, Uh, și uh, e mail evident, vin din partea unor persoane care sunt afectate de uh, zgomotul avioanelor. Aici mă întreb, de exemplu, care ar trebui să fie metodele de măsurare obiectivă. Deci, iar apoi aceste dacă, dacă nu există o corelație clară între măsurile, eh, măsurătorile făcute și eh, daunele eh, care pot, care au ca și cauzalitate aceste, aceste poluări fonice, atunci mă tem că vom avea, pe de o parte, foarte multe acțiuni judecate din partea unor avocați la cum, pe de altă parte, riscăm să, să inițiem prea multe acțiuni de mediere. Unele poate uh, fără rezultate pozitive. Deci trebuie să, să ajungem la o soluție care să fie mulțumitoare. În ce privește redefinirea uh, uh, termenului de eficiență a costurilor și transformarea lui în eficiență globală, deci aici um, trebuie să vorbim um, mai mult despre această problemă, pentru că trebuie să ne gândim ce, ce înțelegem prin eficiența costurilor. Da? Ce se înțelege prin această overall cost efficiency în limba, engle- în limba engleză. Pentru ca să nu creăm iar un, un, un termen, un concept de care să se lege când unii avocați, când alții. Pentru mine articolul 10 este cardinal și mă bucur că pot să spun în numele PPE că în privința acestui articol suntem pe aceeași linie. Vă mulțumesc. Domnul Werner, Comitetul Regiunilor, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule Simpson, domnule Leifried. Zgomotul este o temă foarte importantă pentru localități, pentru regiuni de multe ori um, este o temă care uh, trebuie tranșată uh, la nivel uh, local. Acum progresul tehnic a rezolvat deja multe lucruri, dar percepția acestei poluări fonice este din ce în ce mai acută. Ceea ce propune Comisia este o procedură unitară și de aceea noi salutăm această procedură propusă de Comisie. Apoi, domnule Leichtfried, Uh, în ce privește avioanele care îndeplinesc sau nu îndeplinesc anumite criterii. Aici uh, vrem să ne aplicăm asupra uh, avioanelor cargo care, care sunt confruntate cu provocări în respectarea acestor norme. Deci o, ne imaginăm că am putea să intercalăm o, un nivel de eficiență fonică de 8 decibel care să fie păstrat pe 4 ani. Apoi, în ce privește limitarea uh, unor operațiuni aeroportuare, uh, uh, noi avem o poziție ceva mai strictă. Noi am dorit chiar eliminarea articolului 10, dar cred că dumneavoastră ați propus o soluție foarte elegantă pentru acest articol și am putea o susține și pe aceasta. În ceea ce privește actele delegate, Credem că dacă acestea ar fi uh, conferite uh, comisiei uh, în volumul în care, măsura în care se propune de către comisie, ar fi periculos. Mă refer la articolele 11 și 12. Oricum, cred că compromisul dumneavoastră este meritoriu și laudabil. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte vorbesc azi în numele domnului Tremoso, care regretă că nu poate fi aici, dar are negocieri tripartite de purtat în altă parte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului și domnul Tremoză spune că uh, documentul este unul foarte bun, care poate fi susținut și continui în limba engleză pentru că am poziția domnului Tremozo în limba engleză. Um, deci, având în vedere abordarea echilibrată, dânsul reamântește că în documentul comisiei nu apar obiective de mediu sau de sănătate așa cum se recomandă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Aceste recomandări sunt atât de ambițioase încât chiar și Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că ele nu pot fi decât niște ținte orientative. Deci, uh, de aceea, dânsul vorbește despre aceste definiții. Mai mult decât atât, dânsul consideră că nu este bine să se pună accentul prea mult pe un aspect și anume restricțiile în abordarea echilibrată. Mai sunt și alte elemente importante, cum ar fi organizarea terenurilor și așa mai departe. În ceea ce privește operatorii expres, e bine, în vremuri de criză economică trebuie să ne gândim de două ori înainte de a îi penaliza pe aceștia și industria logistică Uh, când vine vorba de zborurile de noapte care se preconizează a fi interzise în Europa. Aceste, economuri, eh, aceste costuri economice trebuie să fie și ele calculate. Vreau să vă spun personal că mie îmi place amendamentul 38 al raportorului, în care se spune că trebuie să existe niște garanții, așa cum preconizează și tribunalul din Germania, care preconizează uh, interzicerea zborurilor de noapte în Frankfurt, aeroportul din Frankfurt, deci trebuie ca lucrurile să fie cumva menționate în acest sens. În ceea ce privește acele aeronave cu conformitate redusă, orice încercare de a spori această conformitate până la 10 decibel ar fi binevenită. Minus 10 ar putea fi un nivel care ar putea să sporească anumite tensiuni. Statele membre sunt uh, uh, îndemnate să nu uh, opereze perioade de tranziții pentru anumite tipuri de nave cu conformitate redusă. Operațiunile ar fi îngreunate pentru aceste aeronave, în timp ce beneficiile ar fi numai marginale. Este adevărat că anumite tipuri de aeronave uh, și flota, deci respectivă, nu ar fi într-adevăr afectată, însă alte aeronave ar trebui să fie totuși înlocuite pe plan regional, ceea ce ar duce la costuri mari. Deci trebuie să fim flexibili și să găsim o soluție pentru toată lumea și să vedem în ce măsură cu minus 10 ar putea fi bună pentru toată lumea. Domnul Tremuza spune ceva legat de principiul subsidiarității. El, ca și catalan din Barcelona, spune că acest text permite comisiei să supravegheze ce se întâmple în toate statele membre în numele tuturor operatorilor, ceea ce nu este acceptabil. Și eu din Germania sunt de acord cu această abordare, mai ales că, într-adevăr, la noi în Germania, dar și în Franța și în Olanda, principiul subsidiarității este foarte important. Rămâne de văzut. În ceea ce privește alegerea instrumentului juridic, directivă sau regulament, dânsul spune că își dorește un regulament mai degrabă decât o directivă pentru o mai bună armonizare. Mulțumesc, doamna Forster! Mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând mulțumesc uh, raportorului, foarte constructiv. Ne-am întâlnit și am discutat în mod deci foarte constructiv și trebuie spus că marea majoritate a elementelor discutate și amendamentelor propuse vor fi susținute aici, cred, la comisia noastră. Vreau să spun ceva și nu vreau să fie considerat un atac personal împotriva Comitetului Regiunilor. Nu mă deranjează faptul că ei ne supun atenție niște documente, însă eu cred că aici, în această incintă, suntem membri aleși și Bineînțeles că numai membrii aleși ar avea dreptul să se exprime în acest gen de for. Asta este părerea mea personală, dragi colegi. În orice caz, timpul de vorbire este foarte redus. Nu trebuie să uităm acest lucru. Pe multe rapoarte și proiecte. Sunt de acord, deci, după cum vă spunem, cu raportorul câteva elemente. Acum, în ceea ce privește actele delegate, așa cum a spus și domnul Galler, ei bine, el spune pe bună dreptate că atunci când examinăm acordurile internaționale și acea abordare echilibrată și standardele de limitare a uh, zgomotelor, uh, Cred că nu are sens ca Uniunea Europeană să umble la aceste standarde, pentru că noi suntem totuși uh, parte din actori internaționali, ne dorim ca operatorii internaționali să vină la noi să opereze în Uniunea Europeană, deci nu are sens să schimbăm acum toată regula jocului. Ceea ce privește acele aeronave uh, cu conformitate minimă, acest tip de conformitate minimă marginală este recunoscută de către toată lumea, nu are sens să modificăm acest concept și deci, când e vorba de nivelul de decibeli, într-adevăr, uitați-vă cumva la ce se preconizează în privința proiectului de tranziție și eliminarea anumitor flote de aeronave, nu putem să ne permitem ca aceste aeronave să nu mai zboare deloc dintr-o dată Bineînțeles că ne dorim ca rapoartele regionale să funcționeze în continuare și nu ne putem permite ca ele să dea faliment de pe zi pe alta pentru că nu mai au aeronave care să poată să zboare. În ceea ce privește lipsa de recunoaștere, cred că aici trebuie să ne uităm către statele membre. Comisia trebuie să spună, dar și Parlamentul, că statele membre trebuie să se ocupe de problema de infrastructură. Este datoria lor. Pentru că să nu uit uităm că statele membre sunt cele care se ocupă cu amenajarea teritoriului cu cadastru, nu ei, trebu- ei trebuie să vadă uh, dacă se dau autorizații pentru construcția de uh, imobile și clădiri în zonele uh, de lângă aeroporturi și așa mai departe. Deci, într-adevăr, uh, să nu uităm nici problemele, uh, adică nu problemele, ci uh, dezvoltarea tehnologică. Ea a avut loc și progresele sunt deja ușor de contestat. Eu cred că putem să ajungem la un compromis, putem să ajungem la o soluție, însă mi se pare că Comisia, în mod uh, arbitrar, dorește să transforme această directivă într-un regulament și asta în mod arbitrar. Este vorba de o directivă aici, pentru că avem, vorba, uh, avem în discuție subsidiaritatea, problema și factorul uh, uh, local, regional și dintr-o dată ne trezim cu un regulament fără niciun fel de avertisment. Eu cred că trebuie să optăm pentru o directivă. Știu că undeva, cândva, cineva și-a hotărât uh, s-a hotărât să facă ceva mai mult decât până acum printr-un regulament, însă să nu uităm cum funcționăm noi și anume operatori, înțelegeri, acorduri pe plan local, regional și așa mai departe. În sfârșit, mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut și cred că vom găsi o soluție bună pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna de Verac, referitor la zgomot, e ușor uneori să o luăm pe calea demagogiei în loc să legiferăm așa cum ar trebui, mai ales când mergi pe teren vezi asta. În general, sunt de acord cu raportul domnului Leifrid, țin să-i mulțumesc pentru munca făcută la acest dosar. Am spus deja că nu aveam cum să sprijin articolul 10 privind dreptul de supraveghere pentru comisie. Iar um, compromisul la care a ajuns colegul nostru cred că e, e bun. Autoritățile locale cunosc mult mai bine toți actorii locali și nu ar trebui să intrăm, să avem din nou în față imaginea comisiei de la Bruxelles, care e atât de îndepărtată de ce se întâmplă pe teren, însă dictează. Sunt de acord cu ce spune colegul în legătură cu actele delegate, dar și aici deciziile trebuie luate de comun acord cu toți actorii. De altfel, introducerea unor dispoziții tranzitorii ne arată că suntem pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Referitor la propunerea raportorului de a nu ne grăbi pentru a defini aeronavele cu o marjă mică de conformitate și aici cred că trebuie să îl sprijinim pe raportor. Și aș avea un ultim comentariu de data asta nu sunt de acord cu abordarea raportorului. E vorba de sănătatea locuitorilor din apropierea aeroporturilor. Eu cred că riscăm să introducem un uh, criteriu care nu e ușor de uh, măsurat. Deci e foarte greu să măsurăm aici ce se întâmplă. Eu cred că am putea deschide aici o cutie a Pandorei, eu am putea fi practic uh, inundați de plângeri și de reclamații. Deci e foarte greu să validăm o astfel de abordare. Vă mulțumesc. Doamna Duran, vă mulțumesc. Dincolo de articolul 10, eu ar vrea să spun trei lucruri. În primul rând, vreau să spun că în 2001, în timpul președinției belgiene, a trebuit să negociez această abordare echilibrată la OACI și știu bine care sunt neajunsurile acestea. După dosarul acela HKIT. și de represaliile americane. Eu cred că ar trebui să avem niște adevărate norme de protecție împotriva zgomotului. Și în domeniul sănătății, nu trebuie să spunem că sănătatea e ceva care nu poate fi cuantificat. Nu, sănătatea poate reprezenta un cost economic și social enorm. Deci toate măsurile pentru a ocroti de cetățeni împotriva zgomotului sunt esențiale. Abordarea echilibrată, așa cum e definită azi, e problematică din punct de vedere al justiției și al dreptății, deoarece nu toate măsurile de combatere a zgomotului țin de părțile implicate. Eu cred că trebuie să introducem principiul poluatorul plăietește. Nu colectivitatea trebuie să plătească, ci cel care face zgomot. Să nu uităm ce dificultăți bugetare au deja colectivitățile locale și regionale. Deci nu tot ele ar trebui să plătească. Și în al treilea rând, impunerea unei autoriza, unui certificări sonare de către OACI nu, nu mi se pare o măsură bună, deoarece avem zgomotul de emisie calculat și avem, pe de altă parte, zgomotul perceput eu cred că ar trebui să avem o altă schemă de evaluare, cum ar fi cea din directiva 49 din 2002. Deci eu voi încerca să înaintez câteva amendamente și, domnule președinte, v-aș ruga de asemenea să amânăm termenul de depunere a amendamentelor până pe 28 sau 29 septembrie, deci să avem puțin mai mult timp la dispoziție. Credeți că e posibil? Da, dumneavoastră puteți să ne cereți, însă răspunsul probabil e nu. La coordonator s-a stabilit deja termenul pentru depunerea amendamentelor. Eu vă sugerez să menținem termenul pe 26 septembrie. Domnul Groș are cuvântul acum. Foarte pe scurt, domnule președinte, chiar dacă avem date diferite, trebuie să Uh, privim uh, uh, lucrurile ca un pachet, în ansamblu. Iar colegei mele trebuie să-i spun că mă bucur ca la anumite teme să aud și părerea Comitetului Regiunii. Deci n-am niciun fel de problemă și rezervă față de prezența și expunerea punctului de vedere a Comitetului Regiunilor. Da? Pentru că aici vorbim despre politică europeană, dar vorbim și de eh, tratate și convenții internaționale și de aplicabilitate locală și regională. Deci, eh, nu pot să spun că, eh, decât că salut procedura aleasă pentru articolul 10. Deci, vă dau dreptate. Poate că, poate că se mai poate ameliora puțin acest articolul 10, Uh, astfel încât să, fie o, să aducă și o soluție mai bună. Eu cred că este foarte important ca rivereanii, autoritățile publice uh, și locale și regionale să găsească o soluție care să uh, fie mulțumitoare pentru toți actorii implicați. Sigur, în ce privește eficiența, acesta este un termen foarte larg dar vreau să arăt uh, faptul că atunci când vorbim despre eficiență, trebuie să vor, ținem cont de două aspecte. Odată, odată zborul uh, trebuie să ține cont de uh, uh și de poluarea fonică, dar și de numărul persoanelor afectate. Dacă eu am un, oprez un zbor care are uh, Eh, două milioane de oameni în jur, nu? în mijlocul unui oraș, atunci este cu totul altul impactul acestui zbor decât zborul care afectează în imediata vecinătate a aeroportului doar 2-3 mii de persoane. Deci și aici cred că mm, trebuie să mai eh, introducem câteva precizări, dar eu cred că raportul a lucrat eh, și până acum cu maxim succes. Deci îi mulțumim. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș vrea să-i mulțumesc raportorului. Aeronavele cu o marjă mică de conformitate, da, ai dreptate în ceea ce privește amendamentul 16, e calea cea bună. Unii dintre noi își amintesc de cazul Hoshkit de acum câțiva ani. Diferența între un motor Rolls-Royce și alte motoare, deci vă aduceți aminte cu toții probabil acest caz. Abordarea raportorului e corectă prin urmare. Și aștept cu nerăbdare amendamentele și sper să progresăm. Doamna Mai, de la Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, problema emisiilor sonore e delicată și complexă. E o problemă ce trebuie soluționată la nivel local, regional, european, dar și internațional. Câteva observații preliminare în legătură cu raportul domnului Lightfried. În primul rând, problema sănătății și a siguranței. E clar, toate chestiunile ce țin de sănătate trebuie um, luate în considerare la nivel local, iar în propunerea comisiei se vorbește de proceduri care nu ar trebui să uh, aibă un efect negativ asupra procedurilor legate de sănătate și de siguranță. Deci noi am vrut să lămurim legătura dintre această directivă și directiva 2002-49. Pe noi ne deranjează uh, totuși termenul de eficiență globală. Nu e un termen cunoscut în cadrul uh, OACI. În al doilea rând, în ceea ce privește stabilirea normelor privitoare la aeronavele cu o marjă mică de conformitate. Mă întreb la ce nivel ar trebui să intervenim? Ar trebui să dăm dovadă de strictețe sau nu? Comisia a propus o marjă cumulată de mai puțin decibeli percepuți raportorul dorește să amâne introducerea acestei norme. Deci astfel am privat autoritățile locale și naționale de le-am privat de la acest recurs. Un al treilea lucru important, atât pentru comisia dumneavoastră cât și pentru Consiliu, problema dreptului de supraveghere pentru Comisia Europeană. S-a spus deja și în trecut că nu dorim să intervenim în numele comunităților locale, însă e nevoie de transparență și de aici a apărut acest articol 10 în propunerea Comisiei. Ultimul lucru, problema actelor delegate. Acestea sunt utile pentru a actualiza o serie de prevederi. Ai ales prevederile care țin de progresul tehnologic. Atât, așa cum apare și în uh, așa cum apar acestea și în normele și în textele OACI. Comisia ar fi de acord să încadrăm mai bine prevederile privind actele delegate, însă avem nevoie de o procedură clară pentru a putea adopta un cadru european în funcție de evoluțiile tehnologice. Bineînțeles, suntem la dispoziția domnului Leifrid și a tuturor eurodeputaților pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite la acest dosar. Vă mulțumesc, domnule Lightfield. Înainte să vă dau cuvântul, vreau să reacționez la ce a spus comisia. Poate că e vorba de mine, puteți da din cap sau uh, arătați că nu. Nu știu, mie mi se pare că din partea comisiei avem o abordare foarte selectivă în ceea ce privește respectarea normelor OACI sau acordurilor internaționale din cadrul OACI. Nu știu, eu cred că trebuie să dați dovadă de mai multă consecvență, nu? Domnul Lightfried acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați adus în discuție problema, pentru că eu n-aș fi adus-o. Eh, n-aș fi făcut-o. Eh, eu eh, mulțumesc Comisiei pentru punctul său de vedere, pentru că Comisia, acum iată, a spus că dorea să introduce articolul 10 pentru o mai mare transparență în deciziile luate de autoritățile de reglementare naționale. Uh, înțeleg că în acest fel Comisia susține și propunerea mea de compromis. Uh, deci nu mai este nevoie de uh, nevoi coercitive din partea Comisiei. În rest, nu cred că mai sunt prea multe lucruri de spus. Când la început am primit acest dosar, m-am gândit, Doamne ferește, ce să fac, nu va fi deloc simplu. Până la urmă, lucrurile s-au dovedit a fi fost mai puțin dificile decât uh, am, uh, m-am temut la început uh, și acest lucru se datorează, cred, și colegilor și colegilor cu care am colaborat și cu care am avut plăcerea să lucrez și acum revin în limba engleză. Vreau să spun că după toate acestea, cred că nu mai rămâne decât tăcerea de spus. Președintele, mulțumesc. Uh, termenul de punere a amendamentului este 27 septembrie și votul în Comisia TRAN în noiembrie. Acum uh, votul în plenar depinde. Nu știu dacă nu mai cade un tavan în cap sau nu, o să vedem mai târziu. Mulțumesc. Cu aceasta cred că am epuizat ordinea de zi pentru această dimineață. Vă reamintesc că la ora 3 vom avea mini audierea cu privire la mobilitatea urbană, deci vom începe la ora 3. Mă bucur încă de pe acum să vă salut și să vă revăd atunci. Doamna Durant, vicepreședinta Parlamentului, va eh, face prezentarea vorbitorilor, conferențiarilor noștri. Vă mulțumesc și poftă bună!